Directorul din 2016 este în continuare anchetat și trebuie să vedem cum putem noi să gestionăm faptul că majoritatea dorește să ofere descărcarea sau măcar să dea un semn pozitiv către EASO. Am notat uh, remarcile dumneavoastră și ale domnului uh, Sarvama, dar ar fi bine să avem totuși uh, o bază comună pentru amendamente. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Aș dori să vă recomand să nu discutăm neapărat acum, dar nici să dăm semnalul că ne luptăm în plenară. Mi se pare problematic totuși uh, în ce situație suntem să mai dăm și descărcarea directorului. Am terminat cu punctul 8 de pe ordinea de zi. La 9 diverse, mai vreau să spun că pe 6 septembrie, deci joi, de la ora 9 până la 9.30 vom avea o ședință comună cu LIBE și Comisia um, deci cu LIBE pentru EPO avem o reuniune care a fost stabilită acum mai mult timp. E vorba de progresele EPO, de crearea parchetului și reuniunea aceasta trebuie să aibă loc. Eu nu voi putea să fiu prezentă. Următoarea reuniune va avea loc pe 6 septembrie la 9 și pe 10 septembrie, deci, la uh, Strasburg, de la 19 până la 20.30, o reuniune în, în camera cu un singur punct public pe ordinea de zi și vreau să vă anunț, deci, că se încheie ședința de astăzi acum. Mulțumesc!